verbal al ședinței. Dacă nu se vor prezenta obiecții, atunci aceste nominalizări vor fi considerate adoptate. Semnătura, semnarea actelor adoptate sub procedura legislativă obișnuită. Miercuri vă informez că împreună cu președintele Consiliului voi semna nouă acte adoptate sub procedura obișnuită conform regulamentului 74. Titlul acestor acte va fi publicat în procesul verbal. Acum trecem la ordinea de zi a acestei sesiuni. Luni